și sancțiunile pot fi introduse doar în urma unui acord unanim din partea tuturor statelor membre ale, Uni- ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Am încheiat aceas, această discuție. Votul va avea loc uh, mâine la ora 12 și acum trecem la raportul Mazzoni și dau cuvântul doamnei Erminia Mazzoni. Președinte, raportul care discutăm. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul pe care discutăm analizează efectele constrângerilor bugetare impuse autorităților regionale și locale de pactul de stabilitate și efectele sale asupra uh, politicilor eh, regionale. S-au făcut reduceri bugetare fără distinție. Efectul imediat a fost cel de a limita până la aproape de dispariție politicile care își doresc să relanseze economia și creșterea consecințele au fost, uh, s-au simțit mai ales asupra politicii de coeziune, pentru că ea, prin natura sa, înseamnă cheltuieli pentru investiții care doresc să elimine dezechilibrele între statele membre. Însă, din păcate, uh, din cauza acestor constrângeri, autoritățile regionale și locale se găsesc azi în fața dificultății de a respecta angajamentele de programare europene datele privitoare la procentajele privitoare la uh, uh, diferențele crescute între economii performante și mai puțin performante sunt îngrijorătoare. Uh, trebuie să echilibrăm necesitatea unor investiții publice cu respectarea riguroasă a regulilor fiscale și de buget a Uniunii, plus cu uh, ținând cont de cofinanțarea de la nivel național. Prima ipoteză ar fi excluderea cheltuielor publice legate de punerea în aplicare a programelor cofinanțate prin fonduri structurale și de investiții din definiția deficitului structural al pactului de stabilitate și creștere. Motivul că această cheltuială uh, este pentru obiectivele UE 2020 și crearea de locuri de muncă. Actuala situație însă produce un curt circuit între politica europeană și cea locală, pentru că pe de o parte ă, nu există cheltuieli și pe altă parte se sancționează cei care nu cheltuiesc. O a doua propunere din raport vizează ca acest calcul, în orice caz, uh, dell'onere legato agli investimenti. a cheltuielor legate de investiții să se efectueze în uh, uh, netto uh, în legătură cu taxele și impozitele. decidere sulla determinazione del deficit. La terza. A treia propunerea mea este posibilitatea de a prevedea în buget la începutul perioadei de programare întreaga sumă a resurselor europene, lăsând cota de cofinanțare națională în bugetele succesive. Obiectivul este cel de a permite autorităților naționale, regionale și locale să uh, garanteze egalitatea cu uh, veniturile uh, câștigate de pe urma impozitelor. Uh, cerem Comisiei Statelor Membre să țină cont de propunerile uh, formulate în negocierile în curs asupra pachetului de coeziune, necesitatea unei uh, flexibilități majore, uh, apare și în mandatul pe care Comisia Regii l-a acordat raportorilor din trialogul pentru pachetul de stabilitate și coeziune. Deci să uh, fim mai coerenți, raportul vine în uh, aulă după votul pozitiv, aproape în unanimitate, al Comisiei Regii 40 pentru, niciun vot contra, două abțineri. Plus că avem și avizul pozitiv al Comisiei pentru Bugete și al Comisiei pentru uh, Ocupare. Acest raport însoțește absolut coerent dezbaterea deschisă la Consiliul European pe această temă și este pe linie cu angajamentele privitoare la introducerea regulii de aur în politicile fiscale europene și cu obiective de a construi o Europa inclusivă, inteligentă și durabilă până în 2020. Nu are sens să mai votăm aici la Parlament uh, apeluri către Comisia Europeană ca să promoveze ocuparea, ca să promoveze dezvoltarea infrastructurilor, ca să relanseze economia, dacă mai apoi nu rezolvăm punctele critice nodurile, adevăratele noduri gord, uh, gordiene evidențiate în pactul de stabilitate și creștere. În lumina acestor considerații sper că Parlamentul uh, va vota în favoarea întregului raport, demonstrând astfel că este activ și conștient în calitatea sa de colegiuitor și să nu se lase influența de tentativele unei minorități să uh, pună accentul pe interesul național în detrimentul celui comunitar. Ai Mulțumesc. Acum uh, procedura uh, intervențiilor spontane are cuvântul doamna Angelili. Grație, președinte. Vă mulțumesc. Domnule președinte, raportul doamnei Mazzoni este foarte bun, deoarece face propuneri concrete pentru a garanta flexibilitatea, pentru a putea respecta pactul de stabilitate și propunerile făcute, ca de exemplu de a exclude din pact investițiile publice productive, este foarte bine. Să nu uităm că acum 60% din aceste investiții se fac la nivel regional și uh, local. Și ar trebui să excludem de asemenea parțial din pact cota de cofinanțare națională uh, care trebuie să se adauge fondurilor europene. Vorba despre niște cheltuieli strategice, despre niște cheltuieli vitale pentru a atinge obiectivele din programul Europa 2020, pentru a crește competitivitatea și uh, pentru a crea locuri de muncă. Este și un pact de stabilitate, dar și de creștere. Nu putem să murim uh, din cauza de austeritate. Vă mulțumesc, doamnă Angelili. Acum dau cuvântul domnului Tabajdi. Ție. Tisztelt elnök úr, biztos asszony, gratul... Domnule președinte, doamnă comisar, doresc să o felicit pe doamna Mațani pentru acest raport extraordinar. Doresc să spun că sunt de acord cu propunerile făcute în acest raport. Politica de coeziune este deosebit de importantă în Uniunea Europeană Însă, în mod regretabil, între, 2000, între anii 2014-2020 vom avea o politică de coeziune mai redusă. Drept urmare, propunerile doamnei Mazzoni sunt foarte bune în sensul uh, flexibilizării uh, regulilor. Sunt de acord cu doamna Mazzoni. Într-adevăr, politica de coeziune uh, trebuie să arată în acest fel cofinanțarea din partea statelor nu trebuie să fie uh, calculată, nu trebuie să fie uh, considerată ca fiind o finanțare care lipsește. Deci doresc să susțin această propunere și în numele noilor state membre. Vă mulțumesc, domnule Tabagi. Are cuvântul domnul Gallagher. Nu se aude foarte bine intervenția oratorului. Microfonul este prea departe. BMW uh, uh, This region has been to Această regiune a fost foarte afectată din cauza um, crizei economice, a recesiunii și, deși uneori, uh, din cauza felului în care se măsoară PIB-ul pe cap de locuitor, unele regiuni pot să apară ca fiind bocate, uh, ele de fapt nu sunt. Și e adevărat că există regiuni care primesc uh, sute de milioane de euro și altele care nu mai primesc aproape nimic și riscă să nu primească nimic nici în următorii șapte ani și eu cred că ar trebui ca regulile cofinanțării pentru regiunile mediu dezvoltate sau regiunile în tranziție ar trebui să se modifice, pentru că există multe regiuni în această situație. Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Chris Hogelos. Microfon. Microfon. Yes. Doresc să mulțumesc colegii noastre pentru că dumnei într-adevăr se uh, referă la problemele principale. Nu trebuie să uităm uh, restricțiile financiare, însă nu trebuie să uităm că criza economică și această politică de austeritate au agravat situația. În Grecia uh, avem probleme cu securitatea energetică, dispare solidaritatea socială și ne întrebăm ce mai uh, putem să facem pentru a reduce deficitul public, am avea nevoie de o creștere economică superioară în, uh, în uh, regiuni, însă regiunile respective au și mai puține mijloace financiare la dispoziție din partea bugetului public administrația regională este tot mai redusă și probabil că nu ne vom atinge obiectivele strategiei Uniunea Europeană 2020. Ce putem face este ca prin intermediul politicii de coeziune să încercăm să consolidăm mai mult regiunile, să întărim întreprindurile mici și mijlocii care să poată răspunde mai bine la provocările viitoare și să ajutăm regiunile să pună uh, în aplicare mult mai bine toate aceste programe pentru că dacă nu, vom uh, accentua și mai mult dezechilibrele și discrepanțele între, între regiunile europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Maletici. Zahvaljujem predsjedavajući, posebno zahvaljujem izvjestiteljici na ovom Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportoarei. Este un raport care pune în prim plan uh, importanța implicării puterilor uh, autorităților regionale și salut mai ales accentul uh, pus pe prioritățile acestea uh, la nivel european care trebuie legate de obiectivele regionale și de politica regională. Deci trebuie pus accentul pe grupuri de acțiune locală. Raportul sublinează mai ales că în calculele datoriei structurale nu trebuie incluse și fondurile alocate instrumentelor structurale. Trebuie să găsim echilibrul corect între, pe de o parte, nevoia de consolidare fiscală și nevoia de a investi în creștere și dezvoltare cu susținerea fondurilor uh, structurale. Pentru că dacă nu facem asta, nu toate țările vor putea să se bucure de creștere economică. Mulțumesc, acum doamna Thomas. Hvala lijepa kao zastupnica iz hrvatske în calitate de deputat din croația aș vrea să vă spun că la noi regiunile au foarte multe probleme din uh, cauza instabilității financiare și vreau să vă atrag atenția asupra acestui lucru. Nu ar trebui să insistăm asupra aplicării unui model universal, pentru că uh, regiunile sunt foarte diferite între ele, nu au același nivel de descentralizare, de exemplu. Da, și eu cred că regiunile mai puțin dezvoltate ar trebui să fie încurajate pentru a se dezvolta, însă regiunile mai bogate nu ar trebui să se simtă cumva exploatate în beneficiul regiunilor mai puțin avute. Banii din aceste fonduri ar trebui să fie cheltuiți în mod eficient. Statele membre mai bogate ar putea să ne dea mai mult, nu doar bani, uh, sfaturi și sprijin cu implementarea reformelor, reforme care ne uh, vor eficientiza sistemul. Evo, trenutna kriza je zaista utjecala na... Uh, Doamna Suica, mulțumesc. Criza actuală a afectat autoritățile locale și regionale foarte puternic. Pe de o parte, guvernele uh, centrale au redus fondurile alocate de la buget, le-au cerut acestor autorități să contribuie și ele cu reduceri în personal. Pe de altă parte, aceste administrații au trebuit să-și îmbunătățească serviciile oferite. Cred că și în regiuni trebuie să se treacă la un plan de investiții durabil și inteligent. Trebuie să ne concentrăm pe măsuri concrete, pe creșterea economică, pe crearea de locuri de muncă. Autoritățile locale nu ar trebui să sufere datorită uh, dificultăților cu care se confruntă guvernele uh, centrale. Aș dori să îi sprijin pe cei care cer o transparență mai mare în gestionarea fondurilor structurale europene, pentru că astfel am putea pune în aplicare aceste proiecte mult mai rapid. Este un lucru foarte important, mai ales pentru Croația, care tocmai a aderat la Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Ferreira are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport recunoaște o tendință clară spre Uh, o creștere a diferențelor între regiuni în Uniunea Europeană. De ce am ajuns în această situație și ce e de făcut? În primul rând trebuie să trebuie o mai mare integrare. Uh, toate politicile actuale uh, au un tipar neoliberal care duce la mai multe inegalități, la mai multe divergențe. E vorba de o dinamică mm, care n-a putut fi niciodată contrată Uh, din propriile resurse. Deci trebuie să modificăm politicile Uniunii Europene. Trebuie să recunoaștem dreptul fiecarei regiuni la dezvoltare și la utilizarea propriului uh, potențial, uh, consolidarea dotărilor pentru uh, coeziunea economică și financiară e necesară și nu uh, slăbirea sa așa cum se uh, prevede în viitorul cadru financiar. Uh, de asemenea, trebuie să evităm pierderile bugetare, um, permițând uh, mobilizarea unor fonduri în contrapartidele naționale și să punem capăt condiționalităților macroeconomice inacceptabile. Mulțumesc, uh, domnul Kelly. Vă mulțumesc uh, că îmi dați cuvântul pe această temă foarte importantă, cu atât mai mult cu cât fac parte din Comisia de Dezvoltare Regională. Și Vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru această uh, inițiativă. Când am discutat despre mandatul noii comisii, se spunea că cuvântul cheie este simplificarea legislativă, dar acum uh, cred că ar trebui să se schimbe și să fie punere în aplicare. Ar trebui să arătăm că banii sunt bine cheltuiți spre beneficiul tuturor cetățenilor. Domnul Galer a spus că PIB-ul și nu este etalonul cel mai bun, nu este modelul perfect și tocmai de aceea avem nevoie de flexibilitate de care se poate să beneficieze autoritățile locale și regionale. Este indispensabil. Vă mulțumesc frumos. Thank you very much, Miss. Vă mulțumesc. Doamna Fange Smith are cuvântul. Sanchez Smith are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Constrângerile bugetare au un impact asupra fondurilor europene. Din 2007, Europa a investit 357 de miliarde de euro pentru creștere economică în regiuni. Efectul de pârghie este principiul care stă la baza acestor fonduri. Atunci când Europa finanțează cu 2 euro, regiunile trebuie să contribuie cu 1 euro însă din cauza constrângerilor bugetare, multe colectivități locale nu reușesc să aducă acest euro suplimentar și atunci pierd uh, integralitatea fondurilor. Nu este o lipsă de uh, capacitate, ci o consecință a acumulării datoriilor. Ar trebui să existe o mai bună programare atât la nivel european cât și la nivel local. Este nevoie de mai multă flexibilitate, însă regiunile trebuie de asemenea să fie mai riguroase și trebuie să respecte pactul de stabilitate și să țintească către o eficientizare a folosirii fondurilor europene. Numai atunci creșterea economică va putea să redemareze pe uh, baze sănătoase. Mulțumesc, doamnă Borzan are cuvânt gospodine predsjedavajući kohezijska politika glavni. mulțumesc politicile de coeziune sunt instrumentul cel mai important al Uniunii Europene în lupta sa împotriva recesiunii și sărăciei. Din păcate, constrângerile bugetare pot uh, contracara efectul pozitiv al politicilor de coeziune, obligațiile de austeritate la nivel național și dificultățile de finanțare a programelor locale ar avea un impact negativ asupra oportunității de a utiliza, așa cum se cuvine, fondurile structurale cele mai vulnerabile regiuni ar avea cel mai mult de suferit. De aceea susțin uh, raportul doamnei Mazzoni, uh, deoarece el solicită derogări. E un pas pe calea cea bună, deoarece noi vorbim despre resurse uh, care trebuie să fie alocate creșterii și competitivității. Mulțumesc, domnul Pașca. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Și în statul meu uh, propriu, guvernul a luat decizia de a transfera, transfera aceste măsuri de consolidare de la nivel uh, central la nivel regional. De exemplu, la Bratislava s-a luat o decizie în acest sens a punerii în aplicare a programelor TNT. Asemenea transferuri Uh, acest transfer din anul 2011 a dus la o reducere a investițiilor uh, cu 10% în comparație cu anul anterior. Drept urmare, sunt convins că pentru a ajunge la o mai, la o mai armonioasă dezvoltare a regiunilor avem nevoie de noi instrumente care să permită, să permită grupurilor locale să uh, redacteze, să-și creioneze strategiile lor proprii. O asemenea abordare ar avea doar de câștigat dacă există reguli mai simple și mai uh, flexibile pentru cheltuirea uh, fondurilor uh, europene. Cred că ar trebui să acordăm atenția mai mare pentru a îmbunătăți accesibilitatea Fondului Social European, mai ales în aceste zone. Mulțumesc, are cuvântul doamna Damanaki. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută această inițiativă a Parlamentului și suntem de acord cu îngrijorările exprimate în raportul doamnei Mazzoni. Criza economică, într-adevăr, a modificat în mod negativ procesul de convergență în multe regiuni europene. Discrepanțele regionale sunt în creștere, mai ales din punctul de vedere al șomajului. Autoritățile regionale și locale sunt actori cheie pentru a ajuta Europa să depășească criza actuală. În anul 2011, de exemplu, mai mult de 46% a cheltuielilor care au dus la creșterea economică în Uniunea Europeană din, formată din 27 de state membre a fost uh, făcută de uh, autorități uh, subnaționale, autorități uh, regionale, care au contribuit în mod uh, important și la investițiile Uh, publice. În anul 2012, aproximativ 60% din investițiile publice au fost făcute de aceste autorități regionale. Criza economică a redus veniturile pentru autoritățile locale și regionale. Este un lucru adevărat. și în același timp am văzut că s-au, s redus și contribuțiile financiare din um, partea autorităților centrale. În anul 2011, investițiile au, din partea autorităților uh, locale au ajuns la nivelul din 1997. În termen real, investițiile reale, investițiile din, din partea acestor autorități au scăzut cu 5,9 în 2010, mai mult de 6% în 2011 și tendința a continuat în 2012. Este evident că această situație are implicații, are implicații negative. Unele state membre se confruntă cu dificultăți tot mai mari când vine vorba de cofinanțarea unor uh, programe și acest lucru va, va afecta atingerea obiectivelor programelor respective. Această tendință continuă și înțelegem că Criza economică a afectat în mod uh, grav capacitatea autorităților uh, locale de a veni cu investițiile publice care sunt uh, esențiale pentru creșterea economică viitoare. Comisia Europeană a propus mai multe măsuri pentru a ușura uh, gestionarea bugetară a acestor resurse. În primul rând, am propus să ajungem la o rată mai mare de cofinanțare prin intermediul uh, sumelor suplimentare în perioada actuală și în următoarea uh, perioadă de programare. Apoi, uh, este nevoie ca aceste resurse să fie folosite cât mai eficient. Intenția strategică a programelor a fost consolidată și s-a concentrat pe strategia Europa 2020, procedurile au fost simplificate, și s-a uh, încurajat recurgerea la instrumente alternative de, finanța, de finanțare. În al treilea rând, politica de coeziune trebuie să țină seama de reformele macroeconomice făcute în contextul semestrului european. Tocmai de aceea un set de, există un set de mecanisme care uh, asigură legătura între macroguvernanță și politica de coeziune, acest mecanism a fost introdus prin uh, așa numitele ma- uh, condiționalități macroeconomice. În același timp, am anunțat că în anumite condiții vom permite niște derogări permanente de la uh, cerințele impuse de Pactul de Stabilitate și Creștere, tocmai pentru a ține seama de cofinanțarea națională în programele naționale. Modalitățile de implementare a acestor, acestor proceduri au fost de curând clarificate de Comisia Europeană. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. S-a încheiat discutarea acestui punct. Votul va avea loc de asemenea mâine la ora 12. Și acum trecem la raportul Ellis și dau cuvântul raportorului, domnul James Ellis. Grazie.